Good afternoon, colleagues, and welcome back to our committee. Before we... Bună ziua, dragi colegi, bine ați revenit la ședințele comisiei noastre. Înainte să începem ordinea de zi, aș vrea să salut o delegație din partea Somaliland care ne vizitează comisia în această după amiază. ne vizitează Bruxelles săptămâna aceasta pentru a promova ideea recunoașterii internaționale a Somaliland. Au venit și la Comisia de Afaceri Externe ieri și au reunit, uh, s-au reunit o serie de membri. Delegația este condusă de Ministrul de Afaceri Externe, domnul Mohamed Ionis, și este însoțit de Ministrul um, Planificării și um, Dezvoltării, Saad Al-Shaya, um, un consilier special al ministrului, domnul Mime Elmi, reprezentantul uh, la Bruxelles, domnul Mohamed Dua și așa mai departe. În numele comisiei noastre vă urez bun venit la ședința noastră din această după-amiază. Astăzi uh, vom discuta cu Banca Europeană de Investiții și despre modul în care intervențiile acesteia pot să ajute statele în dezvoltare și, desigur, puteți să contribuiți și sunt convinsă că um, delegații, că membrii uh, comisiei noastre sunt nerăbdător să vă întâlnească ulterior. Dacă uh, doriți, puteți să rămâneți sau puteți să plecați în cursul acestei uh, după amiezi, cum doriți. Okay, we now move on to our next item of business. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, și anume punctul 8, care se referă la principalele activități ale băncii europene de investiții cu un accent pe uh, cea de-a 11-a Um, tratamentul și la program de finanțare și impactul acesteia. Știm că Banca Europeană de Investiții a lucrat în ultimii ani în statele ACP, în investițiile în acestea, și cu acest anunț uh, program s-au uh, alocat 500 de milioane de euro către un fond special, o, o facilitate pentru investiții, care s-a numit uh, The Impact Financing Envelope, care își um, propunea să aibă efecte în special în um, statele fragile și în special asupra grupurilor vulnerabile, cum ar fi femeile, tineretul și de asemenea se ocupa și de investiții cu risc uh, mare. Astăzi discutăm la această comisie despre modul în care să um, alcătuim uh, investițiile în anii următori. De dimineață am discutat cu OCDE, cu uh, președintele DAC, domnul Solheim, și avem trei rapoarte care au legătură cu activitatea noastră pe care, la care lucrăm și noi acum. Prima este în finanțarea dezvoltării, un al doilea este vorba de, mm, are, de a face cu um, resursele economice în țările de dezvoltare și taxele și uh, cel de-al treilea se referă la sectorul privat. Intervenție fără microfon. Fără microfon. Nu aud. Salutăm prezența dumneavoastră aici. Poate puteți să ne spuneți un pic mai mult despre um, biografia dumneavoastră și apoi despre activitatea uh, Băncii Europene de Investiții și apoi uh, să treceți la subiect. Mulțumesc foarte mult! Mm, mulțumesc că m-ați invitat, uh, îmi face o deosebită plăcere să mă aflu astăzi aici, așa cum vă um, știți, sunt vicepreședinte și mă ocup de parte de împrumuturi în afara Uniunii Europene, în special um, ACP, uh, Africa de Sud, uh, Turcia. De asemenea, în portofoliul meu uh, mai apar și o serie de responsabilități ale unor colegi de-ai mei. O să fac o scurtă introducere și după aceea cu interes să discutăm uh, chestiuni specifice și să răspund la întrebări dacă aveți. În primul rând, în ceea ce privește BI, uh, noi suntem o bancă a Uniunii Europene și anume pe singura uh, instituție financiară care are obligația de a sprijini politicile Uniunii Europene. Am fost înființați în temelul tratatului de la Roma și Uh, ținem de cele 28 de state membre și de guverne, în general ținem de ministerele de finanțe. Cam aceștia sunt uh, acționarii noștri, să spunem. Um, suntem uh, singurul, um, singura instituție care acordă împrumuturi supranaționale din lume și avem volume de împrumut de aproximativ 70 de miliarde de euro pe an. Anul trecut, în 2014, am avut aproape 77 de miliarde. Cam 90% din volumul nostru de împrumuturi este în Uniunea Europeană. Investim între 7-8 miliarde de euro în afara Uniunii Europene. Și um, totuși, suma aceasta este, nu este deloc de neglijat. Investițiile în afara Uniunii Europene au început acum mai bine de 50 de ani. În activitatea noastră cotidiană avem legături strânse cu Comisia Europeană, desigur cu Serviciul European de Acțiune Externă și uh, sperăm că din ce în ce mai strâns și dumneavoastră, membrii Parlamentului European, în această nouă legislativă, în următorii 5 ani. Și pentru a sprijini și mai bine politicile, uh, acest lucru pentru a sprijini mai bine politicile externe ale Uniunii Europene. Banca Europeană de Investiții este o bancă de dezvoltare. Um, acest lucru se aplică mai ales când e vorba de împrumuturile către uh, restul lumii, afara Uniunii Europene. Uh, suntem o instituție financiară și asta înseamnă că sprijinim proiecte viabile din punct de vedere um, financiar și care sunt uh, sănătoase din punct de vedere tehnic și care au valoare adăugată, care trebuie să îndeplinească de asemenea criterii, strân, criterii stricte și care trebuie să respecte toate cerințele legislative convenite în cadrul Uniunii Europene și discutate în acest for. În operațiunile noastre depindem uh, foarte mult de țările noastre partenere în identificarea uh, proiectelor care au uh, un impact puternic asupra dezvoltării. De asemenea, depinde, foarte mult și de mediul de investiții din țările unde activăm. Așadar, bună guvernanță, statul de drept, sprijinul pentru găsirea mm, unor uh, parteneri interesanți și um, fiabili sunt importante. Noi nu finanțăm niciodată uh, un proiect în proporție de 100%. În general, uh, rata de cofinanțare este de 50%, așadar căutăm părți care sunt interesate să lucreze împreună cu noi la anumite investiții și dacă există guvernanță bună, statul de drept și un climat pentru investiții care să fie primitor, atunci, evident, e mai ușor pentru noi să uh, facem afaceri acolo. De asemenea, suntem cea mai mare instituție publică financiară din lume Um, dar avem un sediu destul de micuț la Kirchberg în Luxemburg, așadar nu suntem reprezentați peste tot. Noi um, uh, ne bazăm pe cooperare bună cu alte instituții uh, financiare, cu diferite bănci din uh, alte continente. De asemenea, avem și relații um, bilaterale cu KFW, AFD și așa mai departe. Sprijinim uh, creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă, reducând astfel în mod eficient sărăcia. Măsurăm uh, rezultatele din proiectele noastre, atât în termeni financiari cât și non-nefinanciari, prin uh, ceea ce numim cadrul de măsurare a rezultatelor pe care l-am lansat acum 2 ani, dacă nu mă înșel, în 2012. Acordăm prioritate dezvoltării sectorului privat. Este clar că dezvoltarea și provocările din lumea aflată în curs de dezvoltare nu pot fi rezolvate doar de către sectorul public. Așadar, dezvoltarea sectorului privat este destul de importantă și acest lucru corespunde și agendei Uniunii Europene pentru schimbare. Contribuția pe care o pot avea întreprinderile bune pentru reducerea Uh, sărăciei și pentru dezvoltare este recunoscut de asemenea și în comunicarea Comisiei cu privire la dezvoltarea sectorului privat și știu că unii dintre uh, membrii uh, acestei comisii are o afinitate deosebită pentru aceste subiecte. Am discutat acest lucru cu dumnealui, dar nu este acum atent, cred că este absorbit în altceva, în citirea documentelor. După cum știm cu toții, IMM-urile sunt motorul economiilor și Um, s-au observat probleme în accesul acestora la finanțare. Și noi dacă ne canalizăm fondurile prin uh, bănci parteneri locale și prin fonduri de capital, finanțăm uh, IMM-urile și micro și dezvoltăm piețele financiare locale ceea ce uh, duce la crearea de locuri de muncă atât de necesare și la creștere, contribuind astfel la um, un echilibru între creșterea economică și sprijinirea incluziunii. Dacă ați citit uh, raportul uh, pe 2015 al Organizației, um, Organizației Mondiale a Muncii cu privire la ocupare și la situația socială, care a fost publicat săptămâna aceasta, situația um, locurilor de muncă pentru tineri și mai ales pentru femeile tinere este în uh, curs de înrătoțire în ciuda um, Uh, cifrelor de creștere impresionante în anumite țări în creștere și de aceea este uh, încă și mai necesar să creștem investițiile în acest sector. Am uh, implementat, de exemplu, un proiect regional în Africa, și anume Facilitatea pentru Finanțarea Întreprinderilor Private. Asta în parteneriat cu băncile locale. Acest proiect finanțează niște proiecte mai riscante ale IMM-urilor cu Uh, maturitate care, um, cu scadență la, până la 10 ani. Și prin aceasta am, um, um, am asigurat plata în uh, monede locale și nu în, uh, și în dolari americani, ceea ce a protejat beneficiarii de fluctuațiile monedei. De asemenea, finanțarea s-a dus către anumite state africane care Um, la rândul 8 să acorde zeci de subîmprumuturi către IMM-uri, inclusiv în uh, sectorul uh, sănătății sau cel social, creând astfel în mod uh, direct locuri de muncă în economia locală partenerii noștri, omologii noștri, cred că, cred că suntem acolo ca să, luăm, să extragem lozul cel mare, însă dacă ne uităm mai bine, vorbim de investiții um, Uh, uneori foarte mici, unele de 2000 de dolari, de exemplu, încercând astfel să sprijinim uh, um, afacerile locale, economia locală. Însă pentru um, activitatea noastră, pentru a funcționa, avem nevoie de infrastructuri corespunzătoare. Uh, o mare parte din portofoliul nostru, așadar, se referă la infrastructură. De aceea țintim proiecte în sectorul transportului, energiei, comunicațiilor, telecomunicațiilor, la ape și al uh, facilităților sanitare. De asemenea, în toate sectoarele noastre ne bazăm pe expertiza noastră din uh, finanțarea la nivel de Uniune Europeană și ținem cont de, de considerente cum ar fi clima Um, și uh, promovăm um, infrastructură care să consume puțin carbon și care să uh, nu dăuneze mediului. Modelul um, nostru de afaceri se bazează pe finanțarea uh, investițiilor în proiecte și ce facem în afara Uniunii Europene este comparabil cu ceea ce facem în interiorul acesteia. Așa cum am spus deja, cam, uh, noi finanțăm cam 50% din costurile totale ale unui proiect. Uh, de asemenea, putem să mobilizăm și alte investiții din partea altor instituții, fie ele publice sau private, pentru a permite proiectelor să uh, demareze și um, asistența noastră um, tehnică facilitează pregătirea și punerea în aplicare a proiectelor, iar expertiza noastră tehnică și um, da, condițiile pe care le um, acordăm fiind investiții pentru uh, a lucra cu banca noastră. Acestea trebuie să vă spun că sunt avantaje foarte apreciate și sunt chiar mai importante decât uh, prețurile competitive pe care le oferim. Mă refer la expertiză în special. Suntem o bancă cu uh, ratingul A, A triplu și suntem foarte viabile, suntem foarte viabili pe piață. Sperăm că modelul nostru de afaceri va rămâne la fel pentru că finanțarea noastră este destul de avantajoasă și încercăm să facem ca și alții să beneficieze de pe urma acestora, cum ar fi ONG-urile. De asemenea, putem să mobilizăm și granturi ale Uniunii Europene și uh, Uh, putem să le combinăm cu fondurile noastre, ceea ce face ca investițiile să fie bancabile și să îmbunătățească impactul. Iar pentru statele cu venituri joase, uh, ne propunem de asemenea ca termenii noștri să fie compatibili cu sustenabilitatea datoriei. Um, acest lucru cred că este o trăsătură importantă a ceea ce se numește planul Juncker, și anume un transfer de la împrumuturi um, pur și simplu către um, combinări și către garanții pentru împrumuturi. Și cred că acest lucru a fost uh, susținut de mai multe state membre în politicile lor. Pot să vă dau un exemplu de operațiune care a câștigat premii și anume este vorba de um, parcul eolian de la lacul Turcana, care este un exemplu bun de combinare a um, mecanismelor. Este vorba de o, um, un parc care produce 310 MW de Uh, prin uh, energie eoliană și este cel mai mare din Africa. De asemenea, a adus uh, cele mai mari investiții private în istoria Keniei și um, costul a investit 200 de milioane, iar costul total a fost 625 de milioane de euro, restul venind de la um, fondul Trust uh, african care se axează pe infrastructuri regionale și pe dezvoltarea unor proiecte regionale în Africa subsahariană. Această acordare de granturi și de împrumuturi a finanțat mai multe proiecte uh, umplând un, uh, o lacună în uh, capital și sperăm că um, acest proiect va începe să funcționeze în 2017. Now, wound it's not My speech is not that long, but I would like to have um, the opportunity to uh, turn to... Sper că nu mă voi întinde prea mult, dar m-aș axa către o preocupare uh, umanitară foarte importantă și anume uh, virusul Ebola și răspândirea acestuia în Africa de Vest. Uh, noi nu suntem o instituție care să um, furnizeze ajutor umanitar în contextul internațional. Există alte organizații care au mai, bun, mai bune instrumente, cum ar fi Organizația Mondială a Sănătății sau alte. Însă, fiind o bancă a Uniunii Europene, ne-am angajat în această regiune, continuând să avem operațiune acolo. La sfârșitul anului 2014 am uh, semnat un împrumut de 60 de milioane de euro pentru a furniza niște facilități de hidrocentrale, o actualizare a acestora în Guinea, oferind astfel um, energie curată mai multor oameni, iar acest lucru a permis uh, uh, țării o mai mare flexibilitate în programele sale. A mai semnat uh, două um, modernizări um, esențiale pentru aeroportul internațional din Monrovia, Liberia, în cofinanțare. De asemenea, în um, Bavaria Nordic am semnat un, uh, o investiție de 50 de milioane de euro care a adus la accelerarea um, procesului de cercetare pentru găsirea unui vaccin. De asemenea, am avut un proiect uh, în uh, coasta, pe coasta de Sil, de Sierra Leone și Guinea, în valoare de 75 de milioane de euro, care este esențial pentru o creștere economică viitoare. Acest lucru chiar în ciuda problemelor prezente și mm, încă sub uh, evaluare este un proiect de distribuție a apei în Kavala, în Mali, și apoi uh, un proiect de infrastructură în Guinea, în uh, Simandu. Toate acestea au nevoie de microfinanțare și noi ne propunem să acordăm și asistență Uh, tehnică. Pe scurt, rămânem angajați în această um, regiune și încercăm să contribuim la lupta globală împotriva acestei boli îngrozitoare. Acest lucru, bineînțeles, în cooperare cu SEAE, cu Comisia Europeană, cu OMS și cu alte instituții. La Banca Europeană de Instituții, în mod continuu, încercăm să îmbunătățim valoarea adăugată a proiectelor pe care le finanțăm. Prin îmbinarea um, instrumentelor și prin capacitatea de a ne extinde instrumentele de asumare a riscurilor și capacitățile noastre, Ehm, așteptăm cu interes ehm, și ne propunem să ehm, ne maximizăm eh, impactul asupra dezvoltării și să atingem noi beneficiari. Suntem foarte încântați de acest eh, buget eh, de finanțare de 500 de milioane care a fost convenit anul trecut, care ne permite să finanțăm mai multe proiecte cu un risc mai ridicat și cu mai multe avantaje societale zonele noastre de interes rămân uh, uh, provocările democratice, ocuparea femeilor, uh, siguranța alimentară și recuperarea după conflicte, precum și problemele legate de mediu. Anul trecut am aprobat uh, trei uh, proiecte. Proiectul Star, care este un fond pentru uh, întreprinderile africane în fază incipientă pentru a transforma piețele cu venituri mici, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor umane și pentru a atenua problemele sociale. Obiectivul este lupta împotriva sărăciei, sănătatea, um, micile întreprinderi agricole, precum și accesul la apă, la uh, alimente și la informații. De asemenea, am îmbunătățit uh, am, avut, am aprobat un, uh, o investiție în TCX care a îmbunătățit accesul la finanțarea în monede locale pentru IMM-uri și micro-întreprinderi, promovând um, o abordare economică inclusivă și, în sfârșit, uh, avem o contribuție în facilitatea de finanțare pentru zona Caribelor și Pacificului cu scopul de a, de a crește finanțarea pentru micro-întreprinderi și pentru gospodările cu venituri scăzute care sunt excluse în mod sistematic de la finanțare și sperăm că cel puțin jumătate dintre beneficiarii direcți, cei 128.000, vor fi femei. 2015 va fi anul în care se vor adopta noi uh, um, obiective pentru dezvoltare mm, sustenabilă, toate acestea uh, sunt foarte importante, mai ales în contextul anului pentru dezvoltare. Deși uh, lupta um, uh, împotriva sărăciei și bunăstarea vor rămâne esența acestora, aceste noi obiective vor afecta modul în care ne gândim la alte chestiuni asociate, cum ar fi finanțarea dezvoltării, energia, tehnologia și consumul durabil și producția durabilă. De asemenea, ne preocupă noile obiective și finanțarea acestora și ne propunem să contribuim la efortul global prin um, um, proiectele concrete de dezvoltare, care să le facă mai um, tangibile. De asemenea, așteptăm cu interes să avem un rol de jucat în contribuția generală a Uniunii Europene la dezvoltare durabilă prin maximizarea impactului proiectelor pe care le finanțăm în uh, cooperare strânsă cu Consiliul, cu Comisia și, nu în ultimul rând, cu Parlamentul European. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, aștept cu interes discuțiile cu dumneavoastră și vă uh, pot răspunde la întrebări dacă aveți. Mulțumesc! Okay, colleagues. Foarte bine, dragi colegi. Domnul Noizer. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Belcom, pentru prezentarea dumneavoastră. Cred că principalele concentrări ale activității dumneavoastră uh, sunt puncte cu care putem fi de acord. Investiții private, chiar dacă mă aflu aici în aripa stângă, cred eu că sunt în ansamblu uh, dorite. Și cred că aici Banca Europeană de Investiții este pe drumul cel bun. Am o întrebare care poate nu uh, se află chiar uh, în plinul activității noastre, dar care derivă din practică. De multe ori în an ne întâlnim cu colegii noștri din țările ACP. Și pentru că noi uh, suntem partenerilor de dialog, întrebarea ar fi cum putem pune în aplicare concret fondurile. În ce etapă a procesului interveniți dumneavoastră în calitate de actor? cum se desfășoară un proiect specific în practică atunci când, de pildă, un guvern sau Parlamentul unei țări în curs de dezvoltare spune că ar dori să investească în energie regenerabile. Există acolo voință politică, după care intervine comisia ca și actor dumneavoastră sau împreună, în ce ordine, cum se desfășoară acest proces. Ne-ar fi foarte util dacă ne-ați putea ilustra cum se desfășoară acest proces. Bineînțeles, de multe ori, contactul direct este cel care este cel mai folositor. Și o a doua observație din partea mea, care se referă, bineînțeles, la domeniul investițiilor în ansamblul său, 90% din investiții sunt făcute în Europa, 10% în țările în curs de dezvoltare. Există, prin urmare, din partea dumneavoastră, o tendință ca uh, Uh, volumul destinat țărilor de, în curs de dezvoltare să fie sporit. Cred că vom lua două, trei întrebări deodată, pentru că văd că nu prea mai avem uh, foarte mult timp la dispoziție. Urmează doamna Vestreva. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună după amiază. Vă mulțumesc că, da, uh, căștile foarte bine. Vă mulțumesc uh, încă o dată foarte mult. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră astăzi aici. Nu știu dacă mă auziți, uh, dacă interpretarea funcționează, ați reușit. E canalul numărul 8. Încă o dată vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră astăzi aici și vă mulțumesc că ne-ați prezentat principalele valori ale um, Băncii Europene de Investiții. Cred că ne putem uh, felicita, avem un partener foarte bun. La ora actuală, acest partener se bucură de un certificat de valoare AAA, Aș dori de asemenea să scot în evidență o propoziție care mie mi s-a părut uh, esențială și anume faptul că sprijină proiecte viabile, funcționale din punct de vedere tehnic și care să îndeplinească toate criteriile de evaluare ale țărilor implicate. Mi se pare esențial acest obiectiv de a îmbunătăți plus valoarea acestor proiecte. Și aș dori să profit de această ocazie pentru a vă întreba concret um, referitor la un proiect uh, din țara mea, din Spania, care a fost cofinanțat cu 800 de milioane de euro și e vorba de uh, un proiect care se numește Ciudad de Tremona. E vorba de un uh, liceu public din Valencia. Elevii merg la ore într-o clădire din uh, elemente prefabricate. Lucruri care, bineînțeles, le pune în pericol sănătatea și care nu este tocmai cel mai potrivit pentru învățare. Pe lângă faptul că um, uh, acest plan pentru școală a fost uh, finanțat în parte uh, de bei. Planul nu a fost însă finalizat, nici măcar nu a fost inclus în planul de investiții al guvernului regional. Nu um, s-a ținut cont, nu s-au justificat investițiile făcute, nu s-au urmărit uh, felul în care s-au cheltuit banii și aș dori să vă întreb, în cazul acelor uh, proiecte care sunt uh, dezvoltate, sunt puse în aplicare în țările membre și care beneficiază de investiții considerabile, pentru că 800 de milioane de euro sunt bani importanți. Și cum uh, vă explicați așadar că există copii care în ziua de astăzi încă mai merg la școală într-o școală realizată din elemente prefabricate? Dumneavoastră uh, ați colaborat de asemenea și la planul de acțiune pe care l-a elaborat Comunitatea Valenciană pentru punerea în aplicare a proiectului. Care este așadar uh, părerea dumneavoastră? Care credeți că este răspunderea pe care o poartă guvernul regional în întârzierile suferite în procesul de construcție? Aș dori să subliniez că cetățenii spanioli mizează pe transparența instituțiilor europene care garantează realizarea acestor investiții. Doamna președinte, nu știu dacă vom primi un răspuns uh, concret referitor la acest uh, proiect. Uh, urmează domnul Deva. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Am avut uh, un dialog uh, foarte uh, prolific ieri. Aș dori doar să vă pun o mică întrebare. Cum putem încuraja țările în curs de dezvoltare să se îndrepte înspre sectorul serviciilor, fără să treacă prin etapa uh, industrializării prin care a trebuit să treacă Occidentul? Pot uh, progresa doar dacă beneficiază de pildă de alimentare cu energie electrică. Fără energie electrică nu pot face nimic cu energia electrică apar mai multe întrebări. Cum se construiește? Mă întreb dacă se finanțează într-adevăr suficiente proiecte în sectorul energiei electrice, dacă sectorul privat se oferă ca partener pentru a promova aceste proiecte pe care apoi le vinde guvernului și dacă putem chiar uh, finanța aceste proiecte fără a recurge la Banca Mondială, pentru că la ora actuală toată lumea bate la ușa Băncii Mondiale. Fie că aceste proiecte sunt uh, ecologice sau se bazează pe hidroenergie, indiferent cât uh, din aceste proiecte inovatoare sunt finanțate la ora actuală de BEI. Haideți să răspundeți la aceste trei întrebări acum, după care vom continua. Sunteți de acord? În primul rând, întrebări, întrebările puse de domnul Noizer. Un exemplu clar referitor la cum se desfășoară un proiect. Bineînțeles, în primul rând, discutăm care, cu actorii implicați care este planul nostru. Vedem care sunt prioritățile pentru următorii șapte ani. și mai ales când vorbim de mandatul extern de împrumut, trebuie să vedem uh, ca totul să se încadreze în acele criterii stabilite de partenerii europeni și de instituțiile europene. Încercăm ca aceste obiective să coincidă cu obiectivele țărilor uh, în care ne desfășurăm proiectul. Și ieri am fost întrebat cum alegem aceste proiecte. E un, proiect, e un proces cât se poate de firesc. După cum v-am spus, în uh, sectorul uh, dezvoltării nu suntem uh, un jucat, jucător de mare greutate. Jucăm la ora actuală cu aproape un miliard de euro în ACP, 1 până la 1,2 miliarde de euro în alte țări, definăm așadar în mare măsură de partenerii noștri de pe piață. Adesea suntem contactați de Banca Mondială, Căutăm așadar cooperarea. După care, bineînțeles, ne facem verificările prealabile necesare și în funcție de acesta vine răspunsul. În urma semnării acestui proiect luăm legătura cu uh, guvernul țării în uh, cauză și proiectul și se poate ca acel uh, guvern să aibă și alte proiecte. E așadar un proiect, un proces cât se poate de firesc. Bineînțeles, fiecare proiect trebuie să fie aprobat de țara în sine. Uh, niciodată nu finanțăm autostrăzi pe care țara nu le dorește. E un proiect, e un proces așadar cât se poate de firesc. În ceea ce privește acea marjă de 10%-90%, dați-mi voie să fiu uh, sincer. Știu, bineînțeles, că prin uh, planul Juncker și prin uh, sporirea capitalului de care am beneficiat acum trei ani, șefii de stat și de guvern se concentrează la ora actuală în mare parte asupra investițiilor în Europa. Dar uh, între noi fie vorba, piețele în curs de dezvoltare se află în afara Uniunii Europene. Sunt convins că a veni în sprijinul industriei europene, să pună piciorul și în Africa, de pildă, va fi în uh, avantajul economiei europene. Lucrurile nu um, pot fi prezentate în termen de alb și negru. Nu a venit încă momentul uh, să ne gândim, dar sper că în cele din urmă această deosebire între a acorda împrumuturi înăuntru și în afara Uniunii Europene va dispărea. Cred că putem juca aici un rol complementar și în ceea ce privește organizarea băncii, ne-am reorganizat, avem, uh, de pildă, un departament care se ocupă de toate operațiunile noastre. Nu se face o deosebire așadar în ceea ce privește împrumuturile acordate în interiorul și în afara Uniunii Europene. Aceasta este ideea de bază din, din spatele uh, acestui proces. O a treia observație. Am spus că sunt 7 până la 8 miliarde alocate în afara Uniunii Europene, un miliard țările ACP, bineînțeles, țările din vecinătate și țările aflate în um, procesul de aderare sunt cele care sunt ținta principală. În ceea ce privește acest uh, proiect școlar din Valencia. De multe ori suntem întrebați cine e responsabil, cine ne monitorizează. Suntem monitorizați de 29 de parlamente, Parlamentul European și 28 de parlamente naționale. Suntem uh, supravegheați de comisie, de OLAF, Există și o serie de entități interne care presupun diferite mecanisme de control și care ne supraveghează. Nu pot să vă spun ce n-a mers bine, ce n-a funcționat cu acest proiect în Valencia. Nu sunt responsabil de operațiunile din Spania, dar am să îmi informez colegul spaniol și vă voi reveni cu un răspuns uh, clar la întrebarea dumneavoastră, pentru că nu știu Mă voi asigura așadar că veți primi un răspuns cât se poate de clar. În uh, mod obișnuit, nu alocăm finanțare unei uh, singure instituții de învățământ. De multe ori operăm prin uh, intermediul așa numitor împrumuturi globale. E un program de investiții propus de autoritatea de învățământ din Valencia care dorește, de pildă, să financeze renovarea a 100 de școli și cere de pildă 100 de milioane de euro. Um, nu uh, se oferă această finanțare dintr-o dată, ci pe parcurs, pe măsură ce progresează acest uh, proiect. Nu știu ce s-a întâmplat uh, undeva, dar dacă lucrurile nu merg bine, împrumutul va fi sistat imediat. Nu știu așadar în această situație concretă ce s-a întâmplat, dar voi reveni cu uh, un răspuns concret. Bineînțeles, uh, în ceea ce privește uh, IMM-urile în Africa subsahariană, situația este dramatică, iar acest lucru, uh, bineînțeles, e confirmat de actori implicați. E imposibil să pui în mișcare economia fără a dispune de o infrastructură adecvată și de o rețea energetică corespunzătoare. 80% din uh, Oamenii din Africa subsahariană nu au acces la electricitate și este, bineînțeles, una din prioritățile noastre. Dorim uh, să demarăm o oarecare creștere economică. În ceea ce privește proiectele de infrastructură, la ora actuală există un fond de investiții uh, care vizează Africa de mare succes. Prin diferite canale investim la ora actuală în proiecte care vizează sectorul energetic. Încercăm prin urmare să facem acest lucru în uh, destul de multe din țările unde ne desfășurăm activitatea. Mai dorește cineva să pună acum întrebări? Da, Maria Hoibuc și mai întâi, doamna Hoibuc. Um, vă mulțumesc foarte mult. Aș dori încă o dată să revin la angajamentul dumneavoastră în țările în curs de dezvoltare. În introducere ați spus că investiți în acele proiecte care aduc uh, plus valoare. E firesc, sunteți o bancă. Dar pentru dumneavoastră apare plus valoare acolo unde vorbim de pildă de investiții în combaterea sărăciei. Vă concentrați atunci asupra faptului ca aceste proiecte să meargă direct pe combaterea sărăciei în aceste țări uh, sărace? În ce măsură se și verifică acest lucru? O altă întrebare pentru mine ar fi următoarea. Aceste, această răspundere socială a întreprinderilor nu are caracter juridic obligatoriu aveți în dumneavoastră o, contractele uh, dumneavoastră o clauză obligatorie astfel încât această răspundere să fie într-adevăr cu caracter obligatoriu și se verifică apoi acest lucru. Un alt uh, punct când vorbim de evaziune fiscală ar fi acest lucru un punct uh, la care, să zicem, sunteți atent în cooperarea cu partenerii dumneavoastră? În ce măsură, așadar, sunteți uh, um, activ în ceea ce privește combaterea evaziunii fiscale? Domnul Țeller? Da, vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră în același timp cu întâlnirea cu uh, comisia noastră. În Comisia pentru Control Bugetar am avut uh, un raport al Curții de Conturi care a evaluat uh, proiecte diferite în țările africane care au fost finanțate de către dumneavoastră și aș dori să vă spun că evaluarea Curții de Conturi în ceea ce privește selecția și desfășurarea acestor proiecte a fost extrem de favorabilă. Și cred că trebuie menționat acest lucru aici. Bineînțeles, Curtea de Conturi nu ar fi Curtea de Conturi dacă nu ar avea și ceva de criticat. Aici e vorba mai degrabă de detalii tehnice care vizau comisia mai mult decât banca dumneavoastră. Dar în acest context am observat și s-a repetat acest lucru în multe uh, rânduri că fiind o bancă, dumneavoastră uh, alegeți doar calea acordării de împrumuturi, nu o finanțare completă a proiectelor. Cu alte cuvinte, așteptați ca, uh, la un moment dat, acești bani să vă fie returnați. Iar uh, aceste proiecte au loc în uh, acele țări care beneficiază în exclusivitate aproape de o evoluție economică pozitivă și uh, care, să spunem, oferă cea mai mare probabilitate ca împrumuturile dumneavoastră să fie rambursate. Uh, doamna Hoibuc a pus deja o întrebare în acest sens. Există state care nu au o capacitate atât de puternică, dar care ar avea nevoie de sprijin pe calea dezvoltării. Uh, și mă întreb dacă aici am putea crea un instrument uh, care să permită să ajutăm aceste state. Ați uh, mai spus de asemenea că sunteți cea mai mare bancă supranațională, dar există și alte instituții care acordă împrumuturi, de pildă în uh, Germania, Institutul pentru Reconstrucție care se ocupă de uh, un domeniu asemănător ca cel vizat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, există uh, o posibilă cooperare cu aceste instituții în viitorul apropiat sau vă căutați dumneavoastră proiectele uh, individual în funcție de statele cu care cooperați? Mulțumesc! Doamna Tea. Uh, uh, Tot un alt vorbitor, o întrebare rapidă. Ați menționat uh, că în afara Uniunii Europene dați împrumuturi cam de 7-8 miliarde de euro. Dacă înțeleg bine, uitându-mă la aceste cifre, cel puțin în 2013, din acest un miliard s-a dus doar în Rusia. Care e defalcarea din prezent? S-a modificat ceva din cauza schimbării de condiții și de relații cu Rusia? Ok, you start. Deci, uh, aceștia au fost ultimii trei vorbitori, domnule. Da, mulțumesc pentru întrebări. Desigur că mă interesează sau ne interesează să avem operațiuni cu plus valoare, după cum uh, ați menționat și dumneavoastră pe bună dreptate. dacă avem activități și sperăm să avem și cu facilitatea de impact financiar care a fost reprogramată anul trecut pentru proiecte mai riscante în alte sectoare decât cele în care funcționăm în prezent, să ne concentrăm pe reducerea sărăciei. Iată și motivul pentru care factorii de decizie ne permit uh, o astfel de aprovizionare. Dacă nu, n-am fi primit aceste sume. Aceasta este în atenția noastră. Sper că această facilitate va fi uh, reaprovizionată. V-am spus că e pentru proiecte mai riscante, s-ar putea să fie și încetări de plată, dar ideea de bază este că prin uh, realocări să putem rămâne activi în acest domeniu. În legătură cu chestiuni de fiscalitate și evaziune fiscală, urmărim cu atenție ce face OCDE și fată. Nu avem o politică independentă specifică și e parte din răspunsul pentru întrebarea legată de împrumuturi către Rusia. Desigur că am discutat în banca ce vom face cu Rusia. Întotdeauna există dileme dar dilema pentru o instituție financiară publică nu e una foarte mare, pentru că se discută în acest Parlament, doamnă președintă, la Comisie și cu Serviciul de Acțiune Externă. Deci dacă Serviciul de Acțiune Externă hotărăște împreună cu Comisia, Consiliul și Parlamentul să uh, lase deoparte toate investițiile din Rusia, să le oprească sau să le suspende, evident că vom uh, aplica și atunci nu va mai uh, funcționa în Rusia. Dar să vă dau un exemplu. Mă ocup și de împrumuturi în Turcia. Era o bancă Dexia pe vremea aceea. Banca Dexia din Belgia, care s-a ocupat de S-a intrat într-o restructurare și ceva foarte importantă pentru reconstrucție, pentru a da împrumuturi pentru municipalități, iar acea bancă a fost achiziționată acolo de Rusia, dar nu e niciun rus în conducere și nu e nicio investiție a acelei bănci în Rusia, ci doar schimbare în acționariat. Și directorul general a venit la bancă și a întrebat, e corect acum să nu vi se mai permită să mai faceți afaceri cu noi? Și, în mod interesant, răspunsul e da, nu ni se permite, pentru că Acum e o bancă proprietate rusă, deci Rusia nu are nimic de a face cu banca respectivă. Niciodată lucrurile nu sunt clare în alb și negru, dar urmăm 100% ce se hotărăște în acest oraș de către dumneavoastră Parlament și Consiliu. Și desigur că acum încercăm să avem mai multe afaceri în Ucraina și avem uh, succes în acest sens și sper că situația se va stabiliza în viitorul apropiat. Mă bucur foarte mult. Eram consilier financiar într-o altă funcție și am auzit acele relatări și am citit cu atenție rapoartele Curții de Conturi și mă bucur că apreciază activitatea noastră în operațiunile din afara Uniunii Europene. Desigur că face multe lucruri cu uh, KFW și cealaltă corporație financiară internațională. E o cooperare strânsă cu aceste entități și e ceva care ne motivează nu doar să încercăm să avem operațiuni în derulare cu ajutorul sectorului privat, și e bine să știm și că banca finanțează acele operațiuni prin activități pe piața de capital pentru finanțare, dar și cu <clears throat> realocări sau cu realimentări. Finanțăm noi operațiuni din uh, fluxurile generate de vechile operațiuni. Deci e o foarte bună rentabilitate din această perspectivă, domnule președinte, și sper că nu mi-a scăpat nicio întrebare. Dacă mai doriți să mai avem o altă rundă, nu ezitați. Președinte, cred că toți colegii au pus întrebările pe care le doream. Comisia Europeană are ceva de adăugat? Doamna Maria Barbara Ciocnaca sau ciognara alături. Should you have something to add briefly? Um, thank you very much, Chairman. I... Mulțumesc, doamna președinte. N-am cerut, de fapt, să intervin, dar acum o să fac un comentariu și doream să urez bun venit invitatului să-i mulțumesc pentru prezentare. Reprezint unitatea care coordonează Facilitatea investiției pentru ACP. Ne ocupăm uh, cu DigiDevco și până în prezent am asigurat o cooperare strânsă ce privește valoarea proiectelor finanțate în facilitatea investiției ACP. Un comentariu de la comisie poate este că care obiectivul acestui pachet este să financeze proiecte și mai riscante. Deci acest element mai riscant pe care trebuie să ne concentrăm, pentru că, domn știți, Facilitatea de investiții ACP e deja un instrument care își propune să financeze investiții riscante, împrumuturi subordonate equity sau quasi-equity. Deci va trebui să discutăm, să definim ce anume în acest context mai fragil, specific pentru acest pachet, putem face pentru a ne asuma riscuri și mai mari, respectând în același timp regulile de transparență și criteriile de trasabilitate discutate astăzi. Mulțumesc. Thank you. I think it was another... Mhm. Da. Alt coleg, de fapt, probabil că nu comisia dorea să intervin. Intervenție fără microfon. E o confuzie. Ne așteptăm. E o confuzie cu numele. Cine și la ce punct vrea să ia cuvântul? Contribuția dumneavoastră a fost foarte binevenită în orice caz. Evident că e o parte foarte importantă a întregii discuții despre modul în care finanțăm dezvoltare. Se interesa să vedem rolul în schimbarea al băncii, cum intrați mai multă microfinanțare, ceva mai țintit în țările pentru care e mai dificil să obținem împrumuturi. Comisia noastră salută acest lider și vă mulțumim foarte mult, domnule Van Balenkov, pentru prezența mai există niște materiale informative la intrarea în sală. Rezultatele din 2013 și o să mă asigur că atunci când apar și broșurile din 2014 o să vi le trimitem și dumneavoastră. Vă rog să ne informați, să ne țineți la curent și sunt convinsă că o să vă invităm și la alte ședințele comisiei noastre. Vă mulțumesc. Mulțumim pentru prezența de astăzi. Thank you. We'll maybe see you again yeah, sometime. Thank you. Okay. Okay, colleagues, we can now. și acum putem trece la punctul 9, dragi colegi, un element legislativ important de care ne ocupăm, știți, chestiunea unor elemente minime să menționați și la premiul Saharov, domnul McCready, când a venit să țină discursul când a primit acel premiu în legătură cu importanța acestei legislații de care ne ocupăm. După cum știți, comisia noastră redactează un aviz uh, pentru comisia de resort. Uh, uh, am avut o discuție în noiembrie înainte de a avea un aviz. Acum avem un aviz redactat de grupul EPS și domnul Wenzel. Domnule Wenzel, aveți cuvântul? Și apoi, după domnul Vente, o să dau cuvântul mai întâi raportorilor din umbră și apoi altor colegi. Mulțumesc. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamna președinte. Domnilor și domnilor, am plăcerea să vă prezint un proiect de aviz în cu sistemul Uniunii pentru lanțul de aprovizionare Due diligence, autocertificare pentru importatorii responsabili de staniu, tantal și tungsten și minereuri uh, și aur în uh, zone afectate de conflicte și de înalt risc. Portul i mam nadzieję, że mieli Państwo okazję się z nimi zapoznać. Sunt disponibile materialele în toate variantele lingvistice și sper că ați avut ocazia să le parcurgeți. M-am întâlnit de numeroase ori cu partenerii cu factorii implicați care reprezintă industria, Comisia Europeană și cu dumneavoastră membrii ai Comisiei noastre. într tot obiectivul uh, principal al acestui proiect legislativ și anume eliminarea legăturii dintre conflicte și exploatarea ilegală a unor uh, minerale sau minereuri. Ruperea acestei legături e necesară întrucât uh, așa numitele minerale de conflict alimentează Hmm. dorința unor guverne pentru dezvoltare socioeconomică inclusivă. De asemenea, statul de drept, apărarea drepturilor omului sunt avute în vedere. Cred că n-ar trebui să avem o abordare prea emoțională când discutăm acest dosar. Ar trebui să este o abordare mai rațională pentru a vedea că propunem soluții fezabile pentru unele dintre țările africane dar și pentru companiile cu sedie în Uniunea Europeană. După cum poate ați observat, am ales certificarea obligatorie. Din păcate, atunci când unele minerale au fost utilizate, nu se mai poate descoperi de unde provin. Obligația de certificare ar însemna pentru IMM-uri o povară administrativă și financiară extrem de grea. Astfel, în ce privește domeniul de aplicare geografic, trebuie să definim zonele de conflict ca atare. O soluție rezonabilă, după părerea mea, ar fi să utilizăm orientările OCDE unde găsim o definiție a zonelor respective. Dacă am utilizat doar o listă de țări, există riscul stigmatizării țărilor respective și se pune problema dacă Comisia va putea să actualizeze suficient de rapid lista, mai ales dacă se ține cont de faptul că unele dintre țări rămân într-o situație permanentă de criză sau de conflict unii vecini europeni ar putea să fie pe această listă și aici mă refer la Ucraina și la Rusia, cu efecte secundare evidente. Dacă ne dăm seama de faptul că e vorba de un regulament nou, trebuie să putem să evaluăm impactul după o perioadă de trei ani. Prin urmare, ar trebui să veghem că nu legiferăm excesiv, după cum s-a întâmplat atunci când s-a întocmit lista care trece de cei 3D de bază. ceea ce a avut consecințe foarte semnificative atât pentru economia europeană cât și pentru economia din țările în curs de dezvoltare. Să nu uităm că fiecare minereu este folosit uh, într-un mod aparte, are un anumit domeniu geografic. Nu toate minereurile pot fi prevăzute într-un singur regulament. Am putea începe de la acestea patru și apoi să trecem și la altele, după ce am uh, efectuat o evaluare de impact. În fine, aș vrea să vă mulțumesc tuturor acelora dintre dumneavoastră care m-ați ajutat în redactarea acestui aviz în special raportorilor din umbră, și dacă vreți să propuneți amendamente, <clears throat> sper că vom putea să uh, ajungem la un consens în legătură cu varianta finală a avizului. Vreau să vă reamintesc că mâine cele trei comisii INTEDEVE și AFET la ora 2 vor prezenta OCDE procesul de due diligence. Președinte, mulțumim foarte mult, domnule Venta. Acum, raportorii din umbră, începem cu SND. Se... Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș vrea să-i mulțumesc domnului Menta pentru activitatea la acest dosar. Cred că au fost mai multe păreri exprimate înainte, cam divergente și în special în legătură cu varianta obligatorie sau cea opțională, voluntară a acestor reglementări și faptul că raportul domnului Venta a tras concluzia că e nevoie de cale obligatorie, un lucru pe care noi îl salutăm și ne bucurăm foarte mult să vedem că există argumente în acest sens care au fost acceptate acum de multe grupuri politice, cu siguranță în această comisie. Desigur că începem într-o poziție în care ideea de a avea un set de reglementări care, din multe puncte de vedere, erau uh, legate de alte țări, cum ar fi China și SUA, ne-ar pune într-o poziție extrem de dificilă, ca să ne exprimăm în mod diplomat și probabil că am fi fost percepuți ca în fine, cineva de care să se râdă, dar oricum, măcar să nu se ia cu seriozitate, măcar acum faptul că e ceva obligatoriu, e un prim pas important. Nu suntem într totul de acord cu concluziile din raportul domnului Venta în sensul că, cu siguranță în ce privește lanțul de aprovizionare, domeniul de aplicare la companii trebuie să fie examinat, ceea ce înseamnă nu doar atunci când sunt importate aceste substanțe, ci pe întregul lanț de aprovizionare. Desigur că trebuie să ținem cont de impactul asupra IMM-urilor, dar trebuie să recunoaștem și faptul că și în alte domenii reglementări similare există și mă gândesc în special la sănătate și siguranță, dacă ne gândim la cei care produc aeronave, există o serie extinsă de cerințe care sunt în vigoare pentru componente, ceea ce e un proces sever uh, necesar din motive evidente. Nu propunem să mergem atât de departe, dar credem că e o analogie utilă. Atunci când ne uităm la lanțul de aprovizionare de acolo, există deja o practică la OCDE ce se recomandă în materie de due diligence. Această practică poate fi urmată și la lanțul de aprovizionare și am dorit să se extindă. În ce privește domeniul de aplicare geografic, dorim să se includă viitoare zone de conflict, ceea ce înseamnă să nu există o listă prescriptivă în sensul că recunoaștem că domenii sau zone care în prezent sunt zone de conflict s-ar putea și sperăm să nu mai fie și pe viitor, iar din păcate și unele care acum nu sunt zone de conflict ar putea să devină după cum a recunoscut și domnul Venta, deci ar trebui incluse pe viitor. Am dorit o listă neexhaustivă așadar și nu una prescriptivă. Deci ceva care să lase poarta deschisă pentru alte elemente geografice care sunt incluse în domeniul de aplicare. Asta propunem. Și în ce privește lista de minerale, am dorit ca aceasta să fie extinsă la momentul potrivit Există, desigur, diverse chestiuni care țin de fiecare mineral care pune propriile dificultăți în procesul de trasare, dar când uităm din nou la capacitatea lanțului de aprovizionare să demonstreze due diligence, nu credem că e dincolo de mandatul acestui regulament să se extindă lista, iar pe ansamblu schimbările pe care le facem nu sunt uh, atât de mari în ce privește un pas înainte, precum pasul obligatoriu la care m-am referit la început și revin și cred că acum avem o bază bună, solidă, pe care să ajungem la un acord. Există și, e corect să spunem, și după cum am auzit și de alte grupuri, există un consens rezonabil general acum și, evident, mai sunt unii care încă nu au ajuns de la aceeași părere cu noi, am vrea să ni se alăture și avem această speranță. Mulțumim, domnule Dans. Acum Nejdeva. Nu, nu mai e în sală, era. Lola Sanchez, de la GUE. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Știm cu toții că timp de decenii comerțul cu minerale și alte resurse naturale a jucat un rol esențial în finanțarea multor conflicte. Iată de ce Uniunea Europeană trebuie să-și oblige întreprinderile să nu alimenteze acest fenomen și să dea dovadă de atitudine responsabilă. Iată de ce propunerea Comisiei e bine primită. Acum putem însă să extindem această propunere, să o consolidăm pentru ca această legislație într-adevăr să dea roade și pentru ca consumatorii europeni să nu alimenteze astfel conflicte fără măcar aș da seama, așa cum se întâmplă de cel mai multe ori. Credem că este esențial ca această comisie să atragă atenția asupra, asupra mai multor puncte. Pentru noi, cele mai importante sunt următoarele. Obligatorii caracterul obligatoriu pentru întreprinderi de a realiza desfășur, um, evaluările necesare. În plus, uh, cadrul operativ trebuie să fie extins și trebuie să includă toate produsele de la materiile prime importate până la produsul final. De asemenea, trebuie să includem toate mineralele și resursele obținute din zone de conflict, a căror exploatare ar putea duce la alimentarea acestor conflicte. De asemenea, ar fi foarte important ca această legislație să beneficieze de măsuri de însoțire în ceea ce privește licitațiile publice, includerea IMM-urilor în aceste licitații și includerea obiectivelor cu caracter de dezvoltare. OECD are în acest sens uh, obiective foarte ambițioase și Statele Unite au realizat o muncă de pionierat uh, când vine vorba de adoptarea acestor acte legislative. Iată de ce este, a venit momentul ca Uniunea Europeană să dea dovadă de um, un rol fruntaș uh, și um, acestea sunt propunerile noastre. Mulțumesc! Mulțumim. Urmează Judith Sargentini din partea verzilor. Mulțumesc, doamnă președinte și mulțumesc și domnului raportor Venta pentru propunerea pe care ne-a făcut-o și pentru amendamentele prezentate. Sunt de acord perfect cu justificarea pe care o aduce, și anume că propunerea ar trebui să treacă de la a nu dăuna la a face și ceva bun. Pentru că în felul acesta mm, recunoaștem faptul că în acest moment uh, propunerea nu face vreun rău, dar nici nu îmbunătățește uh, situația. Și noi trebuie să ne spunem, nu doar nouă, dar și colegilor de la INTA, că principala problemă, pentru, principalul motiv pentru care discutăm această problemă este tocmai ruperea legăturii între mineralele comercializate și conflictele armate și să rezolvăm problema resurselor am impresia că colegii noștri văd um, această problemă ca pe o singură problemă de import care n-ar trebui să fie prea birocratizată pentru că altfel ar putea să aducă atingere uh, concurenței. Mi se pare o abordare greșită pentru că dacă vrem să ne asigurăm că pe termen lung uh, Europa va primi materialele, materiile prime și bunurile uh, de care avem nevoie, atunci trebuie să avem relații pe termen lung cu țările care au minereuri sau mine pentru aceste bunuri. Deci ne trebuie o abordare durabilă când e vorba de materiile prime. Am apreciat și faptul că raportorul vrea să includă comunicarea în care să se menționeze explicit măsurile pentru companii în uh, măsurile generale și trebuie să vedem și noi cum să facem acest lucru pentru că e folosit ca o scuză în dezbatere. Nu vă faceți probleme uh, pentru că deja avem celelalte măsuri, dar nimeni nu ne poate spune exact care sunt măsurile respective și dacă într-adevăr uh, s-au depus um, eforturi în crearea unei industrii miniere uh, în, ța- în țările în curs de dezvoltare și în statele aflate în conflict și cele care au probleme fundamentale. De asemenea, apreciez faptul că vă propuneți un program obligatoriu și nu unul opțional, însă cred că trebuie să reconturăm acest, acest document legislativ și în viitor ar trebui să ne gândim la un domeniu de aplicare mai larg, nu doar uh, trei metale, ci mai multe. Așadar, trebuie eh, să formulăm lucrurile în așa fel încât ulterior să putem să adăugăm noi minereuri, noi resurse pe listele respective. Și o să vin cu un amendament în acest sens. Cred de asemenea că n-ar trebui să ne limităm la importul de materii prime și la um, bunuri uh, cu un singur proces de rafinare, dar ar trebui să includem bunuri uh, complet um, prelucrate, pentru că altfel nu putem să le spunem consumatorilor noștri, nici companiile din Europa, nu pot să le spună clienților că s-a făcut diligența necesară, astfel încât noi putem să vă garantăm sigur că nu s-a făcut vreun rău. Pur și simplu pentru că multe dintre componente multe dintre lucrurile pe care le cumpărăm, de exemplu, în magazin de electronice, nu sunt produse în Europa. Așadar, trebuie să găsim un răspuns la această întrebare. Și un ultim uh, comentariu, doamnă președinte. Întreaga procedură se bazează pe topitorii uh, din uh, Europa și din altă parte, adică partea de mijloc, însă procedura necesară pe care o prevede OCDE-ul se referă la întreg lanțul de aprovizionare de la mine din Amonte până la distribuitori în, um, în aval, până la moluri. Trebuie și noi să ne adaptăm la acest lucru și pentru că nu putem în niciun fel să ne asigurăm prin lege că topitoriile din afara Europei chiar um, ne-ar furniza materiale care nu provin din zonele de conflict. Și de asemenea, nici nu există niciun stimulent ca acestea să intre în, um, într-o situație mai corectă, pentru că uh, lucrurile sunt uh, în afara Europei lucrurile stau într-un mod destul de mm, uimitor pentru că noi ne importăm tehnologia din China. Voi veni așadar cu niște propuneri care să contureze mai bine, să dea un pic mai mult tonus acestei propuneri și trebuie să spunem încă o dată, în calitate de comisie DEVE, că trebuie să rupem această legătură, să ducem propunerea asta mai departe, să ținem cont foarte mult de ea. Mulțumesc. Mulțumim. Mai dorește cineva să intervină? Domnul Sen. Mulțumesc, aș dori și eu să sprijin activitatea raportului nostru. Cred că este vorba de o schimbare uh, esențială pe care o propune dumnealui să fie vorba de o certificare obligatorie, nu una opțională, așa cum propune Comisia. De asemenea, cred că trebuie să ne uităm și la rezultatele finale, pentru că nu-i deloc de mirare și doamna Sargentini a spus acest lucru, nu-i de mirare că um, um principala opinie, cea care predomină în acest uh, forum, este mm, legată de prioritizarea concurenței. E o realitate pe care trebuie să o acceptăm, însă, pe de altă parte, mm, există argumente pe care le-ați menționat și noastră pe care nu le putem neglija. Așadar, cred că abordarea pe care o urmează raportorul este una realistă. E vorba de o schimbare care poate să se realizeze în acest moment, această trecere de la opțional la obligatoriu, dar cu um, um, accent pe aceste trei uh, minereuri și aur cred că um, în cadrul trialogului, pentru că știm uh, uh, care este poziția Consiliului și cea a Comisiei, am risca, dacă ne uh, extindem prea mult, să nu mai fie niciun fel de regulament, ceea ce cu siguranță ar fi mult mai rău decât să acceptăm abordarea realistă pe care o propune raportul. Așadar, cred că ar fi o abordare cumva sinceră, onestă din partea noastră să spunem că există o dezbatere, inclusiv în cadrul uh, forului nostru, inclusiv în cadrul comisiei noastre și cred că raportul a avut o abordare curajoasă și în același timp pragmatică, realistă și de a trebui să o sprijini, să, să o sprijinim dacă nu vrem ca la final să venim cu un aviz foarte frumos, foarte drăguț, ne trebuie un aviz care să aibă și un impact Mulțumim. Domnul Șaflin, dacă n-am pronunțat corect, mă veți ierta. Nu e, nu e nicio problemă, am un nume foarte greu. Spuneți-mi cum e. Șöpflin. Dar uh, vorbitorii de limba engleză nu prea, nu prea pot să pronunțe. Am citit cu mare interes acest aviz, mi se pare unul foarte bun și cred că majoritatea dintre noi uh, sunt de acord că trebuie să mergem în această direcție, către o, um, un program obligatoriu și am câteva preocupări. Uh, sunt așadar pentru argumentul de bază, dar am câteva preocupări. 1. Există niște consecințe Uh, secundare neintenționate ale oricărei reglementări, oricărui regulament. Începem de la o propunere și undeva pe parcurs un sfert, um, trebuie să ne gândim că un sfert din PIB-ul uh, mondial este produs ilegal. Deci avem un context în care regulamentul nostru s-ar putea să fie contraproductiv. Nu spun că va fi, dar s-ar putea să fie. Globalizarea este o dificultate esențială. Acum 20 de ani, 30 de ani, poate un astfel de regulament ar fi putut să fie foarte ușor depus în aplicare din Europa, dar eu nu cred că mai trăim în acea lume. Pentru că, din ce am citit eu, mi-a reieșit clar faptul că există comercianți fără scrupule cărora nu le place genul acesta de norme, normele cu care venim noi eh, de la Uniunea Europeană, credeam că lumea este una destul de bună, dar nu este. Și uh, ajungem la argumentul pe care l-a menționat și doamna, uh, Sarge, doamna Sargentini, și anume cel al produsului finit, care trebuie monitorizat. Știm că vor exista comercianți uh, fără scrupule care vor folosi aceste minerale, vor intra în uh, lanțul de aprovizionare și vor ajunge în Europa în formă prelucrată, finită. Uh, Vreau să știu dacă există vreo modalitate în care putem să stabilim cu certitudine de unde vin aceste minerale și să putem bloca atunci când intră în Europa uh, intrarea lor, să spunem uh, telefonul ăsta, calculatorul ăsta uh, conține nu știu ce mineral care vine dintr-o sursă ilegală. Dacă nu avem un astfel de mecanism, cel puțin uh, nu putem să facem decât uh, jumătate din bătălie. Restul nu avem, la mm, restul nu avem nimic de făcut. Mulțumesc foarte mult! Mă bucur să văd că există un consens în ceea ce privește programul um, obligatoriu, pentru că unul um, opțional n-ar uh, funcționa. Cum, cum ar acționa întreprinderile dacă unele uh, ar adera, altele nu? Așadar, ne trebuie un sistem care să funcționeze. Și când e vorba de lanțul um, de aprovizionare, este o chestiune foarte importantă și um, ocd ul face o informare în această după-amiază, pentru că dacă nu avem un astfel de mecanism pe întreg lanțul de aprovizionare, atunci toată lumea care face parte din uh, lanț trebuie să se îndoiască, să se gândească de lor la ce au făcut cei dinainte. Întotdeauna o să se dea vina pe cei dinainte. Și de aceea Uh, trebuie să existe norme pentru întreg lanțul uh, de aprovizionare în Europa. Um, acest lucru se aplică, așa apar produsele noastre, dar um, deci companiile europene nu sunt uh, neapărat străine de această procedură. Sunt convinsă că Comisia ne poate spune ceva în acest sens. Um, de aceea, cam asta ar fi linia Comisiei sau a Consiliului. Pentru că aminte ce am discutat la um, um, Comisia pentru Mediu despre um, despăduriri. Um, um, am pornit de la o premisă, nu o să obținem niciun rezultat, Comisia nu vrea, Consiliul nu vrea, dar în lunile în care s-au făcut um, negocierile, până la urmă am avut, am obținut a, um, pro, progrese și uh, celelalte instituții au schimbat poziția și uh, am primit în acest sens, de exemplu, mesaje puternice din partea lui Denis McCraggy că există uh, sprijin foarte uh, important în organizația lui pentru această propunere. Oricum, s-ar putea să um, vedem că um, uh, ceea ce s-a propus acum uh, un an și jumătate nu va primi aceeași uh, reacție acum sau în ulterior. Cred că putem să explorăm aceste idei, să nu fim um, prea limitați în gândire și e important să urmărim ce a spus raportorul, că este important să împiedicăm conflictele, cum ar fi din um, Republica Democratică Congo. Cred că Comisia vrea să intervină de la DG Comerț și de la DG DEFCO am reprezentanți. Nu știu cine vrea să intervină primul și poate vă și prezentați că nu știu care, cum sunteți. Mă numesc Signa Roțo, sunt director de la DG Comerț. Voi începe eu. Vă mulțumim mult pentru toate comentariile pe care le-am ascultat în cadrul acestei discuții. Aș dori să mă axez pe principalele argumente subliniate de vorbitori. În primul rând, aș dori să spun, să subliniez faptul că propunerea Comisiei ca atare este un document bine țintit, proporțional și de completare. Este țintită pentru că se referă doar la aspectele cheie din lanțul de aprovizionare, uh, topitoriile. Și uh, întrebare, a fost o întrebare, de ce doar topitoriile? Păi, Știm că uh, programul de diligență necesar al OCD-ului îl cunoaștem. De fapt, propunerea noastră uh, a fost inspirată de aceasta și știm că în acel cadru există diligența necesară pentru întreg lanțul de aprovizionare. Însă, din experiență, din punerea în aplicare a legii Dodd-Frank, am constatat că este imposibil, în mod evident, să se traseze uh, mineralele din lanțul de uh, uh, aprovizionare după topitorii. Deci, multe dintre companii, multe dintre produse au lanțuri de aprovizionare foarte lungi. Dacă ne gândim, de exemplu, la producătorii de avioane, de aeronave sau um, cei care fabrică bobine. Um, ei bine, până la urmă, piața de telia sistemului, um, unde ajungem cu investigații, um, este nivelul topitorilor și de aceea ne-am concentrat pe acesta. Pentru că uh, dacă la nivel de topitorii uh, uh, nu apar minerale din zone de conflict, atunci toți ceilalți din aval pot să rămână la fel. Și de, de aceea există informație, există obligația de a se transmite informație celorlalți din aval din lanțul de aprovizionare. Există, uh, de asemenea, și stimulente legate de achizițiile publice, acestea mai ales pentru ultimele etape ale lanțului de aprovizionare. Acum, am spus că este un document uh, proporțional și asta se reflectă în abordarea opțională pentru că este vorba de o abordare bazată pe forțele pieței care sunt foarte puternice. Există companii care au o răspundere, de asemenea se orientează după cererea consumatorilor, dar acest lucru se face fără impact negativ asupra zonelor de conflict. Acest lucru um, a apărut uh, ca urmare a punerii în aplicare a legii Dodd-Frank, mai ales în Africa Centrală. Noi folosim uh, abordarea globală, la fel ca și OECD, ceea ce înseamnă că efectele negative care ar putea apărea s-ar putea multiplica la mai multe regiuni și țări. În același timp, încercăm prin această abordare să păstrăm competitivitatea Uniunii Europene față de China și de alte state. Însă, după cum știți, Există o clauză de revizuire după trei ani în uh, propunerea de regulament care ar permite o creștere progresivă a presiunii normative, însă fără un șoc negativ pe care l-ar putea declanșa o um, abordare obligatorie. Acum, să vă explic de ce credem noi că va fi utilă și eficientă o abordare opțională. Am învățat din implementare că companiile din aval sunt interesate de uh, obținerea de resurse în mod responsabil, mai ales uh, din cauza presiunii de pe piață, însă se confruntă cu dificultăți, uh, mai ales uh, din cauza lanțurilor de aprovizionare foarte lungi. Am să vă dau niște cifre care arată acest lucru. De exemplu, rezultatele destul de modeste obținute în primul an de punere în aplicare a legii Dodd-Frank, și anume doar 1300 de rapoarte au fost alcătuite, nu 6000 cum se aștepta, adică doar 20% și printre dosarele depuse au fost um, multe dintre acestea au arătat că majoritatea companiilor n-au putut să determine originea produselor lor, ceea ce arată că acestea nu pot să, uh, să stabilească acest lucru, ceea ce înseamnă um, că um, transparența la nivelul topitoriilor este esențială. De asemenea, când ne uităm la reacțiile companiilor, mai ales topitoriile, ei bine, cum interpretează ele lucrurile? Chiar și cu o um, abordare opțională, ei o vor înțelege ca pe una obligatorie, adică în sensul că dacă nu participă, dacă nu sunt pe acea listă, nu vor fi pe lista uh, topitorilor curat uh, și își vor pierde piața, adică importatorii nu vor fi interesați să utilizeze produsele topitorilor uh, în care nu pot să-și identifice sursele. Și din acest punct de vedere, Abordarea opțională, voluntară, practic echivalează cu una obligatorie. De asemenea, mai trebuie să ținem cont de faptul că zonele de conflict sunt uh, furnizori destul de neînsemnați pe piața globală. Mai sunt și alte zone, cum ar fi uh, Brazilia. În Africa lucrurile se pot desfășura destul de ușor și dacă nu există capacitățile necesare, companiile pur și simplu ar evita statele care ar fi în conflict, zonele de conflict și uh, și-ar lua resursele din altă parte. S-a văzut acest lucru și ca urmare a a implementării actului uh, Dodd-Frank care a lăsat pe din afară Congo. Acum, în ceea ce privește sporirea capacităților uh, statelor uh, vizate și aici doamna Argentini a avut dreptate, trebuie să folosim diferite tipuri de politici, măsurile de ajutor pentru dezvoltare al Uniunii Europene, E bine, trebuie să folosim toate aceste instrumente pentru a spori capacitatea acestor state și mm, la acest punct, uh, desigur, Comisia și-a manifestat angajamentul. Acest lucru este stipulat și în comunicație și, în mod sigur, toate serviciile Comisiei lucrează către acest obiectiv, pentru ca resursele respective să facă obiectul unor măsuri mai ample, care să țină cont și de perspectiva financiară. Poate colegii de la DEFCO pot să completeze ceea ce am spus eu. Doamna Sargentini, doream să fac o observație, și anume că fiecare eurodeputat s-a limitat uh, la o declarație de un minut și jumătate, două minute, când esența faptelor e pusă pe masă. Acum, uh, Comisia Europeană ne-a ținut un discurs foarte lung, cu foarte multe date sau date pe jumătate adevărate, care nu îi căreia nu se poate răspunde, practic, pentru că nu purtăm o dezbatere acum, dar, de fapt, ce face este să ne invită să subliniem punctele vulnerabile din uh, discursul dumneei. Dar nu am să intru în această capcană, pentru că cu toții încercăm să discutăm despre un subiect concret care a fost pus pe masă. Cred că, Judith, uh, că dacă comisia vine cu argumente parțiale sau pe jumătate adevărate, din punctul meu de vedere, membrii sunt uh, bineveniți să întrebe comisia de ce face aceste afirmații și, dacă dorești, ești binevenită să răspunzi la o parte din afirmațiile comisiei. Uh, poți să pui sub semnul întrebării oricând afirmațiile comisiei. Am să dau acum cuvântul reprezentantului DigiDefco. Doriți să luați cuvântul acum? Vă rog, să țineți cont de observația doamnei Sargentini referitoare la concizie. Da, vă mulțumesc, doamna președinte. De fapt, eu uh, dorisem să răspund la întrebări, dar uh, cum uh, de altfel a făcut și colega mea, am să vă spun foarte pe scurt că se lucrează la ora actuală la niște măsuri de însoțire. Face parte din uh, programul referitor la dezvoltarea unui instrument de, de cooperare și a Fondului European pentru Dezvoltare. Dacă doriți mai multe detalii, bineînțeles în măsura în care acestea sunt disponibile, mă aflu la dispoziția dumneavoastră cu mare plăcere. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult, domnul Venta. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Nu voi putea răspunde întrebărilor fiecare în detaliu, dar aș dori, înainte de toate, să vă mulțumesc pentru observațiile dumneavoastră. Am să mă concentrez în principal asupra lanțului de aprovizionare, dar dați-mi voi să pornesc dintr-un unghi cu totul diferit. Dezvoltarea și drepturile omului sunt uh, subiecte de care ne ocupăm în cadrul acestei comisii. În uh, cadrul întâlnirii de dimineață am avut ocazia de a-l asculta pe uh, un reprezentant uh, din partea OECD care a afirmat că în anumite țări din Africa asistăm la un fenomen al dispariției acelor zone de uh, sărăcie extremă. Bineînțeles, și aici mai e mult de făcut, dar poate că e tocmai primul pas pe acea cale, pe acea cale care în cele din urmă ne va duce la găsirea unei soluții. Acum, în ceea ce privește acele produse finale în uh, lanțul de aprovizionare, aici știm să fiu de acord cu doamna Sargentini. Ne-am și întâlnit să discutăm despre acest subiect. Suntem de acord că, în ceea ce privește produsul final, proporția acestor minerale din zone de conflict e neglijabilă. Într-atât chiar încât e dificil să vedem de unde provin aceste minerale. Dar în ceea ce privește echipamentele de mare dimensiune sau aparatele de mari dimensiuni, de pildă un avion, aici e mult mai ușor să stabilești originea acestor minerale. După cum uh, cineva a și remarcat, uh, zona de acoperire geografică e foarte amplă și e, bineînțeles, un factor care joacă în favoarea celor uh, activi pe piața neagră. Dumneavoastră, doamnă președinte, ați vorbit și de silvicultură. Știm cu toții că în continuare se defrișează păduri în mod ilegal. E un fenomen care există în continuare. Aș dori să vă spun că aș accepta uh, într-adevăr compromisuri, dar având în vedere că există această clauză de revizuire, putem veni, de fapt, cu mai multe amendamente. De asemenea, este foarte important că există acest regulament și că el funcționează. Trebuie de asemenea să vedem uh, în timp cum va funcționa această listă, dacă funcționează de fapt. Sunt de asemenea de acord cu doamna Sargentini că facem într-adevăr un prim pas. Și dacă într-adevăr facem acest prim pas, ar fi cazul și să punem banii la bătaie. În ceea ce privește întrebarea doamnei Milița referitor la măsurile de însoțire. Raportorii din umbră și-au lăsat, bineînțeles, amprenta asupra acestei scrisori. Așteptăm în continuare un răspuns la aceasta. După cum v-am spus, deja sunt deschis uh, către orice formă de cooperare. pentru a găsi în cele din urmă o soluție echilibrată. Okay, th thank you very much, Mr. Venter. So I'll just remind colleagues of the timetable. Vă mulțumesc, domnule Venda. Vă amintesc, termenul limită pentru amendamente este 29 ianuarie, ora 12. Astăzi îmi cer scuze, în comisie se va vota pe 24 februarie. Vă mulțumesc că ați luat parte la această dezbatere și așteptăm cu mare interes amendamentele și votul peste câteva săptămâni. Mulțumesc și comisiei. Trecem în continuare la punctul 10 de pe ordinea de zi și anume raportul anual referitor la drepturile omului și democrație în lume 2013, politica Uniunii Europene, Comisia competentă pe fond este, bineînțeles, Comisia pentru uh, Drepturile Omului, Comisia DROA. Doamna Hautala este raportorul nostru pentru această comisie. I s-au înaintat amendamente și vom vota chiar după aceea, la 5 și jumătate. Deci avem timp să votăm. Uh, vom vota așadar astăzi pentru că din cauza vacanței nu am putut dezbate amendamentele. Prin urmare, cei care doresc să părăsească sala, vă rog să părăsească sala în liniște. În spate există mai multe persoane care vorbesc. Vă rog, acolo în spate, vă rog uh, să plecați în liniște, vă rog să nu întrerupeți ședința. Am să-i dau acum cuvântul doamnei Hautala, după care raportorilor din umbră și apoi comisiei. Vă rog, doamnă Hautala. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Cred că pe măsură ce adoptăm o abordare care pune în centru drepturile omului, e tot mai firesc ca noi, cu calitate de Comisie pentru Dezvoltare, să avem un cuvânt de spus pe lângă Comisia pentru Afaceri Externe și uh, um, comisia pentru Drepturile Omului și Dezvoltare. Cred că ne putem aduce aportul și cred că de asemenea domnul Panțeri, raportorul de la AFET, uh, e deschis la propunerile noastre. Pe ce m-am bazat când am uh, elaborat aceste amendamente și când am analizat amendamentele pe care le-au înaintat colegii? E vorba, în primul rând, de un mesaj adresat Uniunii Europene, un mesaj trimis Comisiei, Serviciului de Acțiune Externă. Nu e un program de politică de asamblu. Cred că avem uh, alte instrumente în acest sens. văd că există un acord destul de general și acest lucru se reflectă și în uh, presupusul rezultat al votului, după ce ne-am pus de acord asupra multor amendamente de compromis. De asemenea, aș dori să vă spun că trebuie să discutăm în continuare despre acele clauze cu caracter social obligatorii în acordurile comerciale E vorba de instrumente cu caracter obligatoriu uh, care să țină cont de dimensiunea drepturilor omului. Aici încă părerile sunt împărțite. Și mai există un al doilea domeniu care ține mai degrabă de convingerile etice ale oamenilor și anume drepturile sexuale și reproductive ale fetelor și femeilor. Dincolo de aceste aspecte, cred că toată lumea e de acord, dorim ca drepturile omului să fie luate în calcul atunci când se elaborează și se redactează politica de dezvoltare și cooperare. Au existat câteva amendamente care au luat un pic o altă turnură față de propunerile pe care le-am primit, și anume că Uniunea Europeană nu um, ar trebui să ezite, ar trebui să joace un rol fruntaș în ceea ce privește politica de cooperare și ar trebui să considere coerența în politica comercială ca fiind un principiu fundamental. Dar eu zic că nu venim aici cu niște propuneri neoimperialiste de politică, ci pur și simplu încercăm să aplicăm în viața reală niște principii clare uh, aplicate în sectorul dezvoltării și care să nu fie anulate complet de deciziile luate în ceea ce privește acordurile comerciale sau în sectorul agriculturii, de pildă. În ceea ce privește amendamentul de compromis 2, aș dori doar să vă spun că mm, după ce am discutat cu autorii amendamentului 5, uh, Gărânț Jimenez, uh, și alți colegi, am stabilit la insistențele lor că, deși chiar dacă se adoptă amendamentul 2, putem vota asupra amendamentului 5. Pot doar să vă spun că în ceea ce privește prima parte, cea care vizează drepturile uh, de reproducere și de sănătate sexuală, nu pot să recomand votul pentru că ar contrazice amendamentul de compromis 2. Dar cea de-a doua parte a amendamentului 5 se alinează perfect la um, linia principală. În rest, dacă colegii doresc să discute un pic, uh, mă aflu la dispoziție, trebuie să așteptăm ora 5 și jumătate pentru ca și ceilalți colegi să vină la vot sau ce credeți? Trebuie să așteptăm, așadar, până la 5 jumătate să votăm? Da, spune doamna președinte, cred că va trebui să facem acest lucru pentru că... Da, e pe ordinea de zi 5 și jumătate, nu pot schimba acest lucru, dar atunci haideți să discutăm. Da, bineînțeles, spune doamna președinte, avem timp la dispoziție și avem colegi care doresc să ia cuvântul. Sau, dacă terminăm mai repede, putem lua o scurtă pauză de cafea și să revenim la 5 și jumătate. Domnul Norbert Neuser. Vă mulțumesc foarte mult. Eu îl înlocuiesc pe Enrique, Guillermo, sau care este raportorul nostru din umbră dânsul dorește în primul rând să-i mulțumească, doamnei Hauzela pentru aviz, țină cont de acele aspecte care vizează drepturile omului, incluzând drepturile de mediu, sociale și așa mai departe. Considerăm că e nevoie să se scoată în evidență drepturile omului în relațiile UE, uh, în relațiile externe ale UE. În plus, considerăm că trebuie să se adopte un instrument internațional cu caracter obligatoriu în ceea ce privește acordurile economice și drepturile omului. În continuare, este foarte important ca Uniunea Europeană să vină cu exemple de bune practici menite să protejeze drepturile omului în acele situații care, uh, în urma zonelor de, în urma conflictelor sau dezastrelor naturale, punând accentul pe uh, apărarea siguranței și promovând drepturile omului. Mulțumesc celălalt raportor din numără nu se află în sală. Vă rog, domnul Stil. Mulțumesc, domnul președinte. Vreau să mulțumesc și colegii pentru activitatea în redactarea acestui aviz. Raportul din umbra nu poate să fie aici, nu vorbesc numele ei, ci doar câteva comentarii după cum a spus doamna raportor, problema este de a ne apropia mai mult de drepturile omului ca bază a activității noastre în cadrul de dezvoltare global, ceea ce face și acest aviz și mai pertinent. Cred că, pe bună dreptate, Heidi a descris situația actuală cu poziția diverselor grupuri pozițiile sunt de asemenea natură încât până la urmă ne vom bucura să sprijinim avizul. Credem totuși că în ce privește drepturile omului, toate sunt derivate până la urmă din uh, dreptul fundamental la viață și doream să subliniem acest aspect utilizând aceeași formulă care e și în Carta Uniunii Europene a Drepturilor Fundamentale. E o procedură parlamentară în care majoritatea va hotărâ, dar vreau să precizez că pentru PP vorbim despre drepturile omului, dar nu putem neglija nici acel drept fundamental la care m-am referit. Mulțumesc. Aș vrea. Vă dau cuvântul. Aveți cuvântul? Aș vrea să sprijin ce a spus domnul Ster acum câteva momente. Da, foarte scurt și la obiect. Nu există alte solicitări. <clears throat> Serviciul de Acțiune Externă sau Comisia? Nu. Nu doresc să intervină. Nu. Nu mai există solicitări de intervenție. Haide, mai vrei să spui ceva? Da. Tot pe scurt, mai întâi pentru domnul Noizer și SND, în cursul discuției și ascultând și ce a spus data trecută comisia, când am avut un schimb de păreri, am făcut o mică modificare față de textul printr-un amendament propriu nu mai vorbesc despre un instrument cu caracter obligatoriu, ci despre instrumente, la plural, cu caracter obligatoriu. E mult mai logic, pentru că atunci când am vorbit cu John Draghi, raportorul ONU cu privire la afaceri și drepturile omului, a fost aici în mod neoficial, ne-a spus și a subliniat că lucrul cel mai important acum și ce a venit din amendamentul PP, ar trebui să încurajăm, să insistăm ca statele membre să întocmească planurile naționale de acțiune pe baza orientărilor ONU privind drepturile fundamentale și m-am bucurat să adopt acea parte. Și sper că nu citez zeronat, dar a subliniat faptul că e nevoie de instrumente sectoriale foarte concrete cu caracter obligatoriu. Și acum cred că este în dezbaterea aceea legată cu minereurile din zona de conflict și nu vreau să o reiau. Deci acea mică modificare. Apoi, domnule Stir, trebuie să vă spun că respectând totul convingerea dumneavoastră atunci când s-a redactat carta și când s-a adoptat carta drepturilor fundamentale, sunt perfect convinsă că s-a spus foarte clar că nu atinge direct chestiunea avortului, dar putem să continuăm să discutăm. Aș vrea să mai subliniez că Aș dori ca această comisie să aibă o discuție adecvată privind planificarea familială și avorturile, pentru că ce reiese acum este că e o nevoie deosebită să ne ocupăm de avorturile nesigure din lume, din țările în curs de dezvoltare și interzicând avorturile, chiar și când e o femeie victima unui viol sau în unele țări când sănătatea e în pericol avorturile continuă să fie practicate, ceea ce amenință ambele vieți și oarecum e o dezbatere foarte dificilă. Dacă e o dimensiune etică, trebuie să ținem cont și de dimensiunea pragmatică. Aș dori, doamna președinte, să găsim un moment în care împreună să tratăm această chestiune, să vedem ce se întâmplă. Pentru că e o problemă uriașă în politica globală de dezvoltare și e legate de alte drepturi pe care ar trebui să le aibă femeile și fetele. Da, mulțumesc, spunea președinta. Ar trebui să discutăm cu alte grupuri. Știu că în țara mea, când s-a legalizat, era faptul că erau avorturi ilegale, nesigure, care se întâmplau oricum și într-un mediu inadecvat, dar e o chestiune dificilă pentru unii colegi și o problemă personală și va trebui să avem un alt forum ca să o discutăm să vedem uh, la nivelul coordonatorilor dacă vreți să faceți o propunere. Nu mai văd alte solicitări și acum, pentru că am programat votul la 5 și jumătate, facem o pauză până atunci, apoi când toți colegii sunt în sală, vom relua cu voturile. Ne vedem uh, la 5 și jumătate. Okay, colleagues. I hope everyone's got their... Bun, dragi colegi, sper că aveți cu toții cartelele de vot la dumneavoastră și vă propun să facem o verificare. Știm că e nevoie de voturi și pentru procesul verbal. Așadar, toți cei pentru a fura ceai și cafea să voteze acum cine e pentru. Votul s-a deschis. Testăm, așadar. Testăm cartelele de vot, testăm uh, tehnologia, dragi colegi. Vă rog să votați. Da, nu sau vă abțineți. Vă rog să introduceți cartela. Toți cine are drept de vot e rugat să voteze. A votat toată lumea? S-a închis votul. De fapt, era un vot pentru a avea din nou ceai și cafea în sala de ședință. Acum trecem la vot. Mai întâi raportul doamnei Heidi Hautala cu privire la drepturile omului pe care tocmai l-am discutat uh, cu câteva minute în urmă. Compromisul 1, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Celelalte amendamente sunt caduce. Trecem la compromisul 2. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? În mod clar se aprobă. Cum tot restul de la compromisul 2, ce e sub el devine caduc. Dar mi s-a spus că, doamna raportor, dacă e de acord să avem un vot separat, ca adăugire, de fapt, a doua parte a amendamentului 5 a domnului Venta și a doamnei Beseril Barrio. A doua parte, care este în engleză emphasizes până la agenda. Votăm ca adăugire. Cine e pentru această adăugire? A doua parte. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Trecem acum la amendamentul 7. Prima parte, cine e pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. A doua parte, cine e pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Verificăm a doua parte a amendamentului 7. S-a deschis votul. Everybody voted. A votat toată lumea. S-a închis votul. Și s-a și s-a respins. Compromise. Compromisul 3. Cine e pentru? Împotrivă? abțineri, se aprobă. Apoi, amendamentul 10 e caduc. Amendamentul 11, cine e pentru, împotriva, abțineri, verificăm, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul și s-a respins. Amendamentul 13. Cine e pentru? Împotrivă? Abține? Se acceptă. Compromisul 4. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Trecem acum la amendamentul 17. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se aprobă. Amendamentul 18. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se aprobă. Amendamentul 20. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se aprobă. Amendamentul 19, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Amendamentul 21, cine e pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Amendamentul 21, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul și s-a respins. Vom vota acum amendamentul 23. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Va trebui să verificăm, așadar deschidem votul la amendamentul 23. A votat toată lumea? S-a închis votul. E un vot în plus, se pare, de la PP. Mulțumim, domnule Rubic. Și s-a aprobat cu 14 voturi la 10. Amendamentul oral devine caduc. Ba nu, am votat. Amendamentul oral de partea raportorului, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Amendamentul 24. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Compromisul 5. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Apoi amendamentul 27. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Se deschide votul la amendamentul 27. Everyone voted. A votat toată lumea, s-a închis votul și se aprobă. then we go to oral amendment 2. Și trecem la amendamentul oral 2. So, um, I, all those in favor? Cine e pentru amendamentul oral 2? Cine e împotrivă? Cine se abține? S-a respins. Amendamentul oral 3. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Amendamentul 28 e caduc. Trecem la 29. Care e problema? Da. Da, e amendamentul doamnei Beseril Bario. Cine e pentru? Inclusiv domnul Preda. Unii sunt uh, împotrivă. Cine e împotrivă? Cine se abține? Cred că se respinge, dar verificăm. Votul s-a deschis în legătură cu amendamentul 29. S-a închis votul și s-a respins N-a fost uh, la un vot uh, sau la un număr prea mare de voturi, dacă e o consolare. Amendamentul 30. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. S-a deschis votul în legătură cu amendamentul 30. Vote is closed. S-a închis votul. Și s-a respins S-a respins, așa de. Trecem la amendamentul 31. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. 32. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Compromisul 6. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Amendamentul 36. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Amendamentul 37. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Doamna Veselil Bario, aici ați câștigat. Amendamentul dumneavoastră s-a aprobat. Trecem la votul uh, final. Vot electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Acest vot e înregistrat. S-a închis votul și s-a aprobat 21 pentru, 1 împotrivă, 3 abțineri. Felicitări doamnei Hautala. Thank you. Okay, we move to the draft report. Trecem la proiectul de raport al domnului Görans. Avem uh, mai multe amendamente aici, nu există amendamente de compromis. Primul, amendamentul 13. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 14 pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. 15 pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. 16 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. 17 pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. 18 pentru, împotrivă, abținere. Trebuie să verificăm. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Adoptat. 19. E caduc. 20. Pentru împotrivă abțineri, respins. 21 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 22 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 23 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 24 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 25 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 26 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 27 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 28 pentru, împotrivă, abține, respins. 29 pentru, împotrivă, abține, respins. 30 pentru, împotrivă, trebuie să verificăm. Deschidem votul. Votul s-a deschis. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Respins. 31. Pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. Treizeci și doi pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Treizeci și trei pentru, împotrivă, Abțineri. Nu se știe exact, deschidem votul. Da, s-a deschis votul, s-a închis votul. Respins. 34 pentru, împotrivă și cu 35 împreună pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 36 pentru, împotrivă, nu se poate stabili exact, votăm. S-a deschis votul, s-a închis votul. Respins. 37. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 39 împotrivă, abțineri, adoptat. 41 pentru, împotrivă, cred că trebuie să verificăm. Votul e deschis la amendamentul 41. S-a închis votul. Adoptat. 42 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 40, vot pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 43. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 44. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 45. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 46. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri Trebuie să verificăm. Trebuie să deschidem votul. La amendamentul 4, așadar, votul e deschis. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 5, pentru, împotrivă, respins. 6, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 7 pentru, împotrivă, abținere adoptat 8 pentru, împotrivă, abținere adoptat 9 pentru, împotrivă, abțineri adoptat 10 pentru, împotrivă, trebuie să verificăm. Deschidem votul la amendamentul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Amendamentul 11. Pentru. Împotrivă. Adoptat. Amendamentul 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Votăm acum prin apel nominal. Aici se înregistrează părerile referitoare la toatele, ehm, la toate rapoartele. Deci nu e vorba de aviz aici, e vorba de rapoarte. Deschid votul um, asupra raportului așa cum a fost modificat. Votul e deschis, toată lumea a votat. S-a închis votul adoptat. 21 pentru, 2 împotrivă, 2 abțineri. Felicitări domnului Görens, chiar dacă nu e aici. Îi mulțumim. Trecem la raportul ofertat de descărcarea de gestiune. Există două rapoarte aici. Primul se referă la bugetul general al Uniunii Europene. Mai există un al doilea referitor la uh, cadrul european de dezvoltare. Votăm asupra fiecăruia în parte. I'm afraid there's been a technical problem. Um, mă tem că s-a înregistrat o problemă tehnică asupra în ceea ce privește votul uh, referitor la ultimul raport. Putem reveni așadar pentru a reface votul final pentru raportul referitor la delegația ACPUE. Trebuie să uh, refacem așadar votul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 S-a închis votul. Cred că e adoptat. Da, 14 la 10. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că e aceeași majoritate. Haideți să verificăm. Amendamentul 7 adoptat. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. Vom vota așadar la, asupra avizului modificat. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat 23 la 2. Vă mulțumesc. Trecem la ultimul vot de astăzi, referitor la descărcarea, referitor la Uh, programe de dezvoltare cu numărul 8, 9 și 10. Amendamentul 1 pentru împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 2 pentru împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 3 pentru împotrivă, abțineri, Adoptat. Votăm asupra vizului așa cum a fost modificat prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 23 la 1, adoptat. Vă mulțumesc. Trecem, ajungem așadar la sfârșitul întâlnirii de astăzi. Noi luăm activitatea la ora 9 dimineața. Mai avem două puncte pe ordinea de zi. Vă mulțumim. Am încheiat mai repede, o seară bună!